aspectele de mediu, uh, de aspectele biologice, dar și economice și sociale. Nu se pot trata în același fel aceste aspecte foarte diferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc, s-a încheiat dezbaterea comună. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Now we move over to our next... Și acum trecem la următorul, la următoarea dezbatere comună. E vorba de informațiile referitoare la medicamente. Așteptăm uh, sosirea comisarului Dali și dăm cuvântul domnului raportor Fierner. Mulțumesc, domnule președinte, uh, domnule comisar, stimați colegi. În sfârșit, dezbatem în uh, sesiunea plenară noua legislație cu privire la informațiile referitoare la medic medic medicamente. E vorba de partea cea mai controversată, poate aș amintesc colegii, din uh, pachetul medicamente. În urmă cu un an, nici măcar nu mi-aș fi închipuit să pot uh, să uh, întrunesc un sprijin atât de vast la plenară, așa cum se întâmplă acum, în această seară. Și cred că trebuie să le mulțumesc mai întâi raportorilor din umbră, pentru că au dat uh, dovadă de un spirit Uh, de cooperare și datorită compromisurilor lor am uh, reușit să întrunim un sprijin atât de vast uh, la sesiunea plenară. Nu e doar vorba de dorința de a ajunge la compromisuri. Cred că e foarte important că am înțeles în sfârșit că cu toții dorim la Parlament să mergem în aceeași direcție. În primul rând că ne dorim să avem informații mai bune și mai accesibile pe uh, medicamente, pe produsele medicinale pentru pacienți în Europa și nici unul dintre noi uh, nu și-ar dori să avem uh, publicitate ascult, ascunsă pentru medicamente. Apoi ne dorim ca informațiile uh, care ajung la pacienți uh, distribuite de către companii să fie validate și controlate de către autoritățile re relevante. Toată lumea a sprijinit aceste principii și astfel a fost mai ușor să ajungem la un compromis. Am considerat de asemenea că a fost necesar ca pe alocuri să rescriem propunerea comisiei și cred că ar trebui să subliniem cinci aspecte. În primul rând, faptul că am uh, schimbat uh, perspectiva, punctul de vedere al uh, legislației. Nu mai este vorba despre dreptul companiilor de a distribui informații, e vorba de dreptul pacienților de a avea acces la informație. Deci e de datoria companiilor să pună la dispoziția pacienților informații. În al doilea rând, am uh, examinat uh, toate scutirile pentru a vedea dacă nu sunt uh, um, uh, viduri pentru în care să se poată strecura publicitatea. Apoi am uh, dorit să ne asigurăm că informațiile de la companiile farmaceutice este, uh, sunt controlate și sunt viabile, pentru că trebuie să avem în acest lanț supraveghere și control. Apoi trebuie să ne asigurăm că toate informațiile din partea companiilor farmaceutice trebuie să poată fi solicitate de către pacienți. Pacienții nu ar trebui să fie uh, invadați de uh, informații de la companiile farmaceutice fără să fi cerut uh, acest lucru. Deci nu ne dorim să avem uh, uh, reclame și uh, publicitate în mass media și la radio și la televiziune. Și în fine, companiile nu ar trebui să fie uh, punctul final în acest lanț al informației. În uh, multe state din Europa, uh, cred că ar trebui să ajutăm Uh, pacienții să joace un rol mai important și să își uh, asume o parte din răspundere. Informațiile pe care medicii le pun la dispoziția pacienților nu fac obiectul acestei uh, proceduri. De exemplu, dacă un medic din Suedia nu poate să prescrie sau să dea uh, informații unui pacient englez Uh, pentru că pacientul nu uh, vorbește limba suedeză, noi trebuie să permitem anumite scutiri, anumite excepții, pentru că uh, limba suedeză nu e o limbă de circulație generală. Aș dori să Mulțumesc și reprezentanților Consiliului, care din păcate nu sunt în sală, pentru că, într-adevăr, am ascultat cu mare atenție argumentele Consiliului, însă până acum nu am primit informații detaliate de la Consiliu ne-a fi dorit să primim mai multe informații, dar la Parlamentul European încă o dată am reușit să ajungem la un acord foarte larg, aproape la unanimitate și sunt convins că cu eforturi suplimentare vom uh, reuși să convingem și Consiliul în legătură cu um, faptul că poziția noastră este foarte solidă. Nu ar trebui ca această propunere să vizeze doar economiile financiare noi nu considerăm că banii ar trebui să fie economisiți cu prețul informației pacienților. Haideți să ne asigurăm că pacienții sunt mai bine informați și că au acces la informații în Europa. Mulțumesc, domnule Fielner. Are cuvântul acum domnul comisar Dali. Thank you. <clears throat> Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, în timpul audierii mele când candidam la postul de comisar, am spus foarte clar, informațiile pentru pacienți sunt un subiect important pentru mine. Pacienții sunt interesați de propria sănătate și stare de bine. Dar azi disponibilitatea informațiilor privind medicamentele este foarte diversă și foarte incorrectă, am putea spune. Pentru că uh, este vorba de limba pacienților, uh, de claselor sociale, de competențele uh, informatice care, uh, de, de care depinde uh, accesul la medicamente, ceea ce nu este corect. Așadar, propunerea Comisiei este justificată și aplaud poziția Parlamentului și mai ales a raportorului domnului Fielner pentru că susțin această propunere. Sunt uh, ferm convins, așa cum am subliniat în timpul audierii mele, că trebuie să abordăm acest dosar din perspectiva pacienților. Trebuie să ne întrebăm de ce fel de informații au nevoie pacienții, nu ce informații trebuie să furnizeze industria și trebuie să ne asigurăm că nu ne pierdem uh, în uh, hățișul uh, sau în tentația de a face publicitate. Aplaud Parlamentul pentru această poziție. Acest lucru permite Comisiei să preia multe dintre amendamentele cheie atunci când ne prezentăm propunerea modificată. Acest lucru se referă mai ales la obligația de a publica informațiile chestiunile pe care le acopere informațiile, canalele de distribuție ale informațiilor și mecanismele de control. În primul rând, susțin amendamentul conform căruia industria trebuie să aibă obligația, nu doar dreptul, de a face publice anumite informații privind medicamentele. Acest, aceasta este o schimbare foarte importantă. În al doilea rând, în ceea ce privește tipul informațiilor care sunt publicate, eu cred că acesta nu ar trebui să se uh, refere la comparații între medicamente, ceea ce poate fi văzută ca o acțiune de uh, promovare a anumitor medicamente. Așadar, potențialul abuz uh, în scopuri publicitare e nevoie de un cadru foarte strict uh, în uh, care să cooperăm și noi cu uh, experții din acest domeniu. Informațiile trebuie să fie făcute disponibile de către industrie, nu de către părți terțe, cum ar fi cercetătorii. Însă rămâne o zonă gri care permite potențiale abuzuri. Cred că părțile implicate trebuie să fie obligate să declare dacă au primit uh, orice fel de beneficii din partea industriei. De asemenea, sunt de acord cu faptul că trebuie să se pună la uh, dispoziție informații prin internet, însă nu toată lumea utilizează internetul și trebuie să nu excludem pe cei care nu utilizează uh, instrumentele digitale din, uh, de la accesul de informații. Cred că industria ar trebui să poată să elaboreze materiale scrise din proprie inițiativă și nu doar la solicitarea pacienților. Aceste proiecte, aceste note informative ar putea să fie utilizate la cerere de pacienți prin intermediul um, experților din domeniu. Informațiile care nu au fost uh, aprobate în timpul procesului de autorizare trebuie să fie să primească o, autor, o altă autorizare înainte să fie pusă la dispoziția uh, consumatorilor. Știu că există în anumite state membre probleme cu uh, aceste verificări prealabile. Acestea trebuie să furnizeze niște mecanisme de control a informa- al informațiilor. De asemenea, pacienții trebuie să primească informații și uh, de la alte surse decât de la actorii industriali. Eu uh, cred că propunerea aceasta pe care o discutăm astăzi trebuie să fie văzută într-un uh, cadru mai extins cu privire la informarea pacienților. Pentru că, da, există și alte surse foarte importante care trebuie să fie cât mai bine exploatate. Însă propunerile actuale nu se referă la aceste surse. Comisia este obligată să elibere, să elaboreze un raport cu privire la uh, lizibilitatea prospectelor medicamentelor. Și acum ar fi prematur și nefezabil să introducem chestiuni ca studiile clinice sau uh, uh, baza de date EURADC cu privire la uh, studiile clinice. Iar uh, rezumatul uh, acestui uh, raport de evaluare este deja uh, la dispoziția publicului spre consultare pe, uh, pe site-ul Agenției Europene a Medicamentelor. Există de asemenea o serie de baze de date și de portaluri naționale care furnizează aceste informații, însă ne lipsește interoperabilitatea acestora. Și eu am propus um, ca portalul european de farmacovigilență, care a fost creat recent, să fie utilizat ca punct central de acces uh, al informației. E nevoie de mai multe informații cu privire la boli și prevenirea acestora. Pacienții sunt interesați de toate tratamentele posibile, nu doar, despre, nu doar de medicamente. Însă aceste, toate aceste elemente nu se uh, regăsesc în propunerea noastră, pentru că aceasta se focalizează asupra medicamentelor. Eu cred că rolul nostru este să Uh, conectăm furnizorii de informații, cum ar fi statele membre sau uh, organizațiile de pacienți. Acțiunea europeană poate să aducă o plus valoare și există multe informații, multe instrumente comunitare care pot ajuta, ca și portalul uh, european. Nu veți fi surprinși să aflați că există și anumite amendamente pe care nu putem să le susținem. Dreptul pacienților la plângeri, de exemplu, la reclamații Uh, este un drept care există, nu trebuie să-l repetăm aici. Uh, de asemenea, uh, intervențiile trebuie să aibă loc la nivelul statelor membre, nu la nivel european. Și Um, comisia pune la dispoziție Parlamentului reacția sa cu privire la toate amendamentele. Încă o dată vreau să mulțumesc Parlamentului European și domnului Fielner și raportorilor din umbră pentru contribuția importantă. Sper că votul din această săptămână va consolida accesul la informații al pacienților ca să convingă Consiliul pentru a să discute, să înceapă dezbaterea acestui proiect. Mulțumesc, domnule comisar. Urmează domnul Corea de Campos, care vorbește din partea Comisiei ITRE. Un minut. Caro președinte, eh, cari colegi, domnule comisar. Stimate domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar Dali, pacienții au dreptul uh, să știe cât mai multe de lucruri posibil uh, despre propria boală și despre medicamentele disponibile pentru a se trata. Dar cum putem reglementa publicitatea? Cum putem să permitem pacienților să găsească informații obiective? Se fac diferite teste, acestea trebuie monitorizate și suveranitatea alegerii cetățeanului trebuie să uh, fie promovată. Validarea de către autoritățile independente este importantă și uh, informațiile trebuie să se adreseze unui public mediu nespecializat. Trebuie să se creeze o cetățenie mai responsabilă în Uniunea Europeană și Agenția Europeană pentru uh, aprobare tacită, deci aprobarea tacită de către uh, Agenția Europeană trebuie să uh, aibă un termen de 120 de zile trebuie să existe un forum privilegiat pentru informarea obiectivă. Doresc să mulțumesc domnului raportor Fellner pentru tot ceea ce a făcut și pentru faptul că a acceptat aproape toate propunerile făcute de um, Comisia pentru Piața Internă. Are cuvântul acum domnul Bușoi. Thank you very much. I would like to congratulate the raportor and the... Mulțumesc. Aș dori să îi felicit pe raportor și pe ceilalți colegi. Aș dori să îl felicit pe domnul comisar Dali. Am ajuns rezultate foarte bune și acest uh, raport uh, uh pune în centrul lui uh, pacienții. Uh, pacienții pot să aibă acum acces la informație, însă sunt implicați în mod activ în deciziile cu privire la sănătatea lor. Pacienții trebuie să caute informații pe internet. Uh, sigur că uh, informația pe internet nu poate fi controlată, dar mai devreme sau mai târziu ar trebui să abordăm această problemă. Trebuie să nu pierdem timpul pentru că după aceea va fi prea târziu. Sper să avem reguli stricte pentru monitorizarea paginilor internet. Aș dori să avem și o listă cu site-urile înregistrate, astfel încât pacienții pacienții să fie siguri de fiabilitatea surselor lor. Uh, există în raport și um, limitări, uh, de exemplu faptul că informația trebuie să fie uh, a validată de către Comisia competentă. La IMCO am adoptat amendamente în ce privește publicitatea. Am dorit ca în contextul informației non-prom emoționale, să avem principiul PUL prin care pacienții să aibă acces la informație doar dacă au nevoie de ea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Bușoi. Vom asculta vorbitorii numele grupurilor politice, domnul Schnellhardt în numele PPE. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnilor comisar, dacă ne gândim la modul în care în legislatura trecută am discutat despre această propunere a Comisiei, de la respingerea totală până la uh, laude, cât e de frumos acest document, trebuie să vă spun că sunt, uh, mă entuziasmează că avem acest uh, proiect în față. Și pentru asta îi datorăm uh, recunoștință acestui uh, Eh, colegului nostru raport, pentru că a reușit să cuprindă toate elementele esențiale în acest raport. Eu cred că aici cuvântul cheie este orientarea spre pacienți. Pentru că ne gândim acum, în primul rând, la ceea ce are nevoie pacientul. Și cred că este foarte important că am înscris în acest document că pacientul poate să se informeze prin mai multe canale, nu doar printr-un singur, uh, nu doar într-un singur mod, dar vreau să subliniez că medicul va trebui să fie în continuare persoana uh, pe care să se bazeze pacientul, care va avea o influență asupra pacientului, pentru că nu putem să controlăm în totalitate informațiile pe care le uh, primește pacientul. Așadar, în primul rând, informațiile care sunt publicate trebuie să fie bine fundamentate științific. Sigur că nu toată lumea poate să înțeleagă foarte bine toate aceste informații, respectiv nu poate să le găsească pe internet. Dar mă bucur că aceste informații se pot găsi și prin alte canale. Eu sper ca în sfârșit Consiliul să își adune curajul pentru a se ocupa de acest dosar. Este unul important, trebuie să acționăm rapid, pacienții așteaptă să acționăm și atunci vom uh, putea spune că am făcut o treabă foarte bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schnellhardt. Acum, domnul Parnio, numele socialiștilor și democraților, două minute. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, mai ales acum, la începutul secolului 21, pacienții trebuie să fie bine informați pentru a fi implicați în propriile îngrijiri medicale, să, putea, să poată să iau decizii în legătură cu cele mai bune tratamente în colaborare cu personalul medical și să urmeze acest tratament. Astăzi, uh, pacienții cer inform, uh, informații independente, comparate și adaptate fiecăruia. Din păcate, textul de directivă transmis de comisie nu răspundea suficient nevoilor exprimate realizate de cetățenii europeni. Aceste propuneri deschideau uh, ușa promovării uh, publicității directe de companiile farmaceutice, ceea ce nu reprezenta o soluție la nevoile pacienților. Această operațiune nu prezintă niciun fel de interes nici pentru cetățeni, nici pentru statele membre. Din potrivă, implică birocrație suplimentară, o creștere a cheltuielilor și implică riscul pentru pacienți. Am uh, prezentat uh, propuneri. Mai întâi eh, am dorit să, ca acest text să fie respins, am cerut noi propuneri Comisiei, dar până la urmă colegul din partea verzilor a, promis, a pro, putut permite domnului raportor să revizuiască în profunzime propunerea Comisiei. Am depus 60 de amendamente pentru a proteja mai bine sănătatea cetățenilor noștri și pentru a facilita accesul pacienților la informații independente, comparate și adaptate la nevoile lor. Adoptarea acestor amendamente în Comisia ENVI a permis să pună mai bine accentul pe dreptul pacienților la informare și nu doar să li se pună uh, doar, și nu să se permite doar companiilor farmaceutice să aibă opțiunea să pună la dispoziție informații. După propunerea de respingere a textului, uh, textul a evoluat în direcția cea bună în ultimele luni. Proiectul de raport, astfel modificat, a reușit să echilibreze propunerile inițiale ale Comisiei Europene, dar refuzăm în continuare că medicii se poate să fie instrumentalizați și puși să distribuiască pacienților broșuri din partea companiilor farmaceutice. De asemenea, suntem împotriva autorizării campaniilor industriale de informare în ceea ce privește vaccinurile mai ales. Informațiile nu trebuie să vină direct de la companiile farmaceutice Experiența arată că trebuie să fim foarte vigilenți și, de altfel, ceea ce s-a întâmplat cu medicamentele mediator a arătat cât de vigilenți trebuie să fim și pentru că acest punct de echilibru căutat de noi în acest proiect de raport ne permite să fim. Merci. Now, Madame Parvan. Mulțumesc, doamna Parvanova. Acum are cuvântul numele ALDE. President, Mr. Commissioner. Mulțumesc, domnule Președinte, domnule comisar, în numele grupului meu, calitatea calitate de raportor din umbră, aș dori să-l felicit pentru domnul Fierner pentru tot ce a făcut. Grupul ALDE salută acest raport care stabilește un cadru foarte clar pentru uh, furnizarea de informații uh, pacienților în ce privește produsele medicinale. Pacienții trebuie să fie informați în mod uh, obiectiv și trebuie să există o diferență între informație și reclamă. Și de aceea e nevoie de un cadru de reglementare foarte strict. Uh, am acordat atenție foarte mare site-urilor internet. E nevoie de mecanisme speciale pentru monitorizarea conținutului și cu prevederi pentru punerea în aplicare adecvată. Aș dori să subliniez, uh, să vin cu o notă personală în legătură cu materialele uh, distribuite pacienților. Nu există niciun motiv pentru a exclude aceste uh, materiale de pe listă pentru că știm că doctorii sunt sursa cea mai fiabilă de informație. Eu voi vota împotriva amendamentului 88 și sper că coerența va domni procedura de vot pentru a menține principalele îmbunătățiri pe care raportul nostru le aduce propunerii Comisiei. Mulțumesc! În numele uh, grupului ECR are cuvântul domnul Uschi. Pane comisari, colegine, coleg... Mulțumesc, domnule comisar, Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, pentru început aș dori să spun că acesta este un raport pe care îl susțin în totalitate. În decursul vieții mele profesionale, eu am militat pentru ca fiecare cetățean să devină managerul propriei sănătăți. Și acest lucru se poate întâmpla numai atunci când cetățenii au informațiile necesare la dispoziție. După cum a spus și domnul Schnellhardt, noi întreaga legislatură trecută ne-am luptat pentru ca această dezbatere să uh, fie dusă la bun sfârșit. Este ridicol să nu poți să ai acces la informații uh, sau să ți se în același timp este ridicol să ți se bage sub nas informații de care nu ai nevoie. Trăim acum într-o lume globalizată. Haideți să nu-i forțăm pe cetățenii europeni să caute informații pe site-urile americanilor, de exemplu. Haideți să le punem la dispoziție surse europene. Mulțumesc! Il gruppo Mulțumesc. Acum, în numele grupului GUE NGL, are cuvântul doamna Maștalca, un minut și jumătate. Domnul Maștalca, mă scuzați. Dragi colegi, Așa cum a spus și colegul meu, domnul Oschi, aș dori să spun și eu că am, m-am ocupat uh, multă vreme de informarea pacienților în viața mea profesională. Aș uh, dori să mulțumesc raportorului pentru tot ceea ce a făcut, uh, cu o mică rezervă. Când am început să discutăm de acest document, ne-am confruntat cu două probleme. În primul rând, acest text a fost de responsabilitatea noului comisar și, în al doilea rând, am avut, uh, ne-am pus întrebarea dacă lucrăm pe documentul existent sau o luăm de la capăt. Am căzut de acord cu domnul comisar Dali că propunerea precedentă nu era suficient de bună și nu corespundea intereselor pacienților. De aceea am hotărât să nu pierdem vremea și am început să îmbunătățim acest document. Am căzut de acord uh, să respingem uh, Uh, campaniile promoționale ale companiilor farmaceutice. Uh, am respins mass media scrisă ca canal de comunicare și am considerat că personalul medical este cel care oferă, oferă informațiile și companiile farmaceutice sunt responsabile de informațiile difuzate. Mă miră faptul că domnul Fielmer reintroduce acum în plenară un amendament respins în comisie. Ar fi un pas înapoi aprobarea acestuia. Dacă această propunere de amendament este adoptată, mi-ar fi greu mie personal să sprijin acest document în totalitatea sa. Mulțumesc! Vă mulțumim în numele grupului FD are cuvântul acum doamna Rosbach. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Sunt de acord cu doamna raportor că trebuie să ne axăm mai ales pe informarea și pe protecția pacientului. Pacienții, dar și uh, asistentele medicale și uh, medicii trebuie să aibă cel mai bun acces la uh, informațiile cu privire la medicamente. Trebuie să garantăm accesul pacienților uh, la uh, informații despre medicamente, dar și al specialiștilor, al medicilor care îi tratează ar trebui să avem o listă de medicamente pentru că uh, știm că pacienții recurg la internet pentru a avea uh, informații despre medicamentele pe care le iau. Ar trebui de asemenea să avem informații foarte clare despre principiile active pe care medicamentele le conțin. Uh, companiile farmaceutice ar uh, trebui să știe unde se află răspunderea. Aceste informații sunt foarte importante din punct de vedere tehnic. Ele nu pot fi considerate doar ca publicitate. Știu că, știm că companiile farmaceutice trebuie să-și vândă produsele, însă răspunderea e atât de mare încât până la urmă în joc este sănătatea cetățenilor noștri. Grație, per i iscritti. Mulțumesc în numele neafiliaților. Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. În centru se află binele pacienților, sigur. Și pentru a ne asigura că marile companii farmaceutice nu includ uh, informații publicitare în uh, prospectele foarte complexe și foarte stufoase, trebuie să, uh, să introducem aceste dispoziții. De asemenea, pe internet este o întreagă serie de informații și pacienții nu știu exact pe care să le aleagă. Mergem în direcția bună, însă este foarte important ca uh, informațiile, să, de cele din prospect, să poată fi accesibile, să poată fi lizibile, mai ales pentru persoanele în vârstă, de exemplu. Trebuie crescută mărimea fonturilor. Nivelul uh, uh, de protecție din sectorul medicamentelor trebuie să fie crescut pentru că există și uh, încă pe piață și medicamente contrafăcute. Și de aici, și aici trebuie să uh, cerem uh, să dea socoteală statele terțe care fac uh, comerț uh, ilegal cu astfel de medicamente. Mulțumesc! Începem acum dezbaterea cu ceilalți oratori înscriși. Vreau să vă rog pe toți să vă încadrați în timpul stabilit pentru că avem o întârziere și trebuie să uh, Uh, încheiem la miezul nopții. Începem cu domnul Tatarella, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, directiva despre care discutăm astăzi are obiectivul armonizării conținutului și calității informațiilor farmaceutice accesibile tuturor cetățenilor europeni repetă interzicerea publicității, dar afirmă dreptul pacientului de a fi informat. Trebuie să oferim tuturor cetățenilor europeni aceeași posibilitate de a avea acces la informațiile privind medicamentele. Obiectivul principal al acestei directive este acela de a-i face pe pacienții cetățeni mai informați permețindu-le astfel să uh, abordeze medicamentul în mod mai conștient. Trebuie să avem cu toții aceeași obiectivă, difuzarea informațiilor corecte, utile și în același timp care să fie utile tuturor cetățenilor. După părerea mea, directiva conține două elemente foarte importante. Unu, printr-o informare corectă se dă cetățenilor posibilitatea de a folosi medicamentele corect. Pentru a îmbunătăți efectele benefice ale acestora asupra sănătății, și reducând la minim riscurile legate de folosirea lor incorrectă. 2. O informare corectă și eficientă poate să facă să crească, să crească uh, conștientizarea uh, sumelor uh, pe care le prezintă medicamentele. Trebuie să fim atenți și riguroși ca informațiile privind medicamentele să nu se transformă în publicitate ascunsă. Trebuie să luptăm împotriva riscului ca o informație aparent științifică uh, să fie folosită în scopuri mai puțin nobile pentru uh, a determina pacientul să cumpere un medicament. Dar E, și deci e nevoie de instrumente de control a informațiilor uh, pe care le găsesc pacienții, mai ales pe internet. Doresc ca Comisia să prevadă forme și modalități de control al informațiilor pentru a le garanta corectitudine. Aceste controle trebuie să fie făcute de organizații independente uh, pentru a oferi garanții uh, de imparțialitate. La parola all'onore are cuvânt acum doamna Kadenbach. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, Domnul comisar Dali, într-adevăr, a spus la audiere că trebuie să ne orientăm în funcție de pacient. Și chiar dacă propunerea inițială a comisiei uh, părea să aibă în centru piața, am reușit, printr-o serie întreagă de amendamente, să mișcăm uh, uh, punctul central și să punem omul în centrul acestei, uh, în acestui document. Dreptul pacientului la informații de înaltă calitate, care să nu includă publicitate cu privire la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, e bine, această reglementare era absolut necesară. Eu am fost uh, angajată tocmai în domeniul publicitar și știu că publicitatea are ca scop uh, vânzarea produselor, iar noi avem uh, uh, sarcina de a, și obiectivul de a informa. Prin amendamentele depuse, noi ne-am uh, achitat de această responsabilitate și anume de a informa. Domnule comisar, vreau să pledez, vreau să vă rog să acționați în acest sens, pentru ca pacienții să fie bine informați și să poată pune în uh, uh, să poată pune prevenirea uh, în centrul îngrijirilor medicale pentru ca să putem avea succes pe viitor. Mulțumesc. Acum doamna Iana Kudakis, un minut. Do we wonder about the Mulțumesc. De câte ori ne gândim de, la efectele secundare ale medicamentelor? De câte ori ne dorim mai multe informații legătură cu produsele și bolile? Acest raport uh, se referă la această nevoie a publicului de a avea informații la dispoziție. Este import, a fost important să schimbăm orientarea propunerilor inițiale ale Comisiei și să ne concentrăm pe dreptul pacienților la informatice și nu pe oportunitatea companiilor farmaceutice de a oferi informații. Astfel uh, s-a impus interzicerea publicității pentru medicamentele pe bază de recetă. S-a recunoscut autorităților competente la nivel național și medicilor posibilitatea de a fi principala sursă de informație. Directiva pentru informarea pacienților transmite un mesaj ferm în legătură cu drepturile pacienților. Pot să-l felicit pe domnul raportor pentru modul în care a gestionat acest dosar dificil și pentru rezultatul obținut, o directivă pe care sper că vă putem să o susținem cu toții. Grație. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Marcunaite. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, dragi colegi. În Uniunea Europeană, adesea, spunem că drepturile consumatorilor și ale pacienților și capacitatea lor de a se îngriji de propria sănătate ca fiind o prioritate pentru noi. Dar problema este că pacienții nu au uh, acces la informații obiective, ci doar la informații uh, părtinitoare. Și uh, acesta este subiectul de care discutăm uh, în această seară. Pacienții europeni uh, se confruntă cu situații foarte Uh, diferite și deci uh, nu pot să facă diferența între informație și publicitate. Eu uh, doresc să se facă diferența foarte clar între aceste concepte. Pacienții trebuie să aibă acces la informații în limbile lor materne foarte clare și să aibă un acces nestingerit nestingherit la această informație. În ce privește publicitatea ascunsă, trebuie să îi apărăm nu numai pe pacienți, ci și pe medici de acest tip de informație. să nu uităm că în epoca noastră nu mai există niciun fel de bariere, niciun fel de uh, graniță. Deci trebuie să avem mecanisme de control pentru a garanta o sănătate și o viață mai bună pentru cetățenii noștri. Sper că cu toții vom fi mai sănătoși și vom avea acces nestingerit la informație. Mulțumesc! Are acum cuvântul uh, domnul Carnock, un minut. Vajenii panove, smirnițe o léčivých Mulțumesc, domnilor și domnilor. Uh, directiva privind medicamentele nu a fost modificată aproape 10 ani de zile și de aceea revizuirea sa uh, a fost mult așteptată. Eu susțin uh, informarea deplină a pacienților în același timp. Cred că pacientul trebuie să fie un partener cu drepturi pline în relația cu medicul. Medicul, pacientul trebuie să fie in, implicat în luarea deciziilor și să poarte parte din responsabilitate. Și uh, un rol fundamental în toată această ecuație o îl are disponibilitatea informațiilor. Informații cu privire la medicamente, inclusiv uh, cu privire la medicamentele eliberate numai pe bază de rețetă. Pacienții ar trebui să aibă acces la informații privind medicamentele nu doar în formă scrisă, ci și în formă electronică. Ar trebui să aibă acces la informații care să fie independente, obiective, complete, uh, Uh, exacte, disponibile și lizibile, într-un limbaj ușor de înțeles. Mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Am să susțin această propunere. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Weisgerber, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului, lui Christopher Fielner și de asemenea raportorilor din Umbra. Uh, au fost condiții foarte dificile și totuși, până la urmă, rezultatul este unul foarte bun în uh, forma acestui raport. Propunerea comisiei a fost substanțial îmbunătățită. Avem o interdicție foarte strictă pentru publicitate. Nu se vor uh, difuza informații pe um, canale ca posturile TV sau la radio, ci pacienții trebuie să ceară informațiile. Eu cred că pacienții uh, vor să fie informați și sigur că noi vrem să îi ajutăm în acest demers. De aceea doresc ca pacientul să fie în centrul procesului de informare. Vreau să mă concentrez asupra două puncte centrale. Eu în Comisia pentru Comis Piața Internă și pentru Protecția Consumatorilor am uh, susținut um, uh, au susținut, am susținut uh, principiul uh, disponibilității informațiilor pe internet. Uh, cetățenii, foarte mulți dintre aceștia, navigează pe internet și găsesc acolo foarte multe informații și de aceea este foarte important ca acestea să fie verificate și reglementate. În primul rând, am, avem demersul farmacovigilenței, am reglementat situația prin portale care să uh, um, ofere informații sigure. Însă, domnule comisar, cred că ar trebui să se înființeze și portale care să, portaluri care să informeze cu privire la uh, boli și la toate posibilitățile de tratare a acestora. Eu aș dori ca domnul comisar să um, spună foarte clar dacă poate să susțină crearea de astfel de portaluri pe viitor, chiar dacă ele nu fac obiectul acestei discuții. Mulțumesc. Care acum cuvântul doamna Grostet, un minut jumate. Merci beaucoup. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul raportor Christopher Fielner pentru excelenta sa activitate de uh, câteva luni încoace pe marginea acestui raport. O spun cu atât mai mult cu cât așteptăm acest text de ani de zile, pentru că cei care sunt de mult în acest Parlament își vor aduce aminte că în momentul revizuirii legislației farmaceutice am dorit să vorbim despre informarea pacienților în legătură cu medicamentele și tratamentele. Dar, din păcate, s-a făcut o confuzie între informare și publicitate. Dar astăzi, informarea nu trebuie să fie o publicitate ascunsă și în acest raport nu se mai vorbește despre dreptul companiilor farmaceutice să comunice, ci la dreptul pacienților să aibă acces la informații. Deci, iată, ne înscriem într-o logică nouă de, și prioritar este pacientul. Spunem nu informării nesolicitate pentru a reduce canalele uh, Eh, de difuzare și deci riscurile de publicitate. Pacienții vor căuta singuri informațiile dorite care nu le vor fi impuse de radio, televiziune și ziare. Iată că tocmai asta este diferența cu publicitatea. De aceea e nevoie de un control prealabil al anumitor informații realizat de autoritățile naționale și să permită crearea de site-uri internet specializate, obiective și folosirea unor uh, suporturi uh, specifice, după cum a explicat domnul comisar Dali. Deci, iată, există toate condițiile necesare pentru a garanta o informare corectă, obiectivă, pe care pacienții o așteaptă de mult, de aceea Consiliul trebuie să-și asume și el acum responsabilitățile și să accepte uh, Um, această publicitate, spune vorbitoarea, pentru că nu ne putem permite să lăsăm pe site uri web să existe tot felul de informații. De 10 ani de zile Consiliul trebuie să se pronunțe. Mulțumesc! Grație, la parola. Vă mulțumim. Are cuvânt acum, cuvântul acum uh, domnul Mezaroș. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Aș dori și eu să-i mulțumesc raportorului nostru, domnului Fielner, pentru că de ani de zile avem nevoie de o astfel de propunere care să pună la dispoziția pacienților informații mai bune sau mai numeroase în legătură cu medicamentele care le sunt prescrise. De asemenea, această informație trebuie să fie de calitate, pentru ca, într-adevăr, starea de sănătate a pacienților să se îmbunătățească. Știm, de asemenea, că, tratamenții mai, că pacienții mai bine informați continuă tratamentul tratamentul pe o perioadă mai lungă. Nu e vorba doar de o armonizare legislativă. Uh, nu vorbim doar de acest lucru în această seară. Noi dorim ca, prin informații corecte, adecvate, ca pacienții să uh, se implice mai mult în uh, propriul tratament, dar și ca și companiile farmaceutice să fie mai implicate. De asemenea, uh, aș dori să reamintesc că în statele membre ale Uniunii Europene apar tot mai multe probleme în legătură cu informațiile legate de medicamente. Există state membre în care informațiile cele mai elementare nu sunt uh, accesibile, ceea ce duce la inegalități uh, foarte mari în ce privește sănătatea între statele membre ale Uniunii Europene. Pe lângă informațiile Uh, disponibile pe internet, avem și celelalte căi mai tradiționale de acces la informații, dar pe noi nu ne interesează uh, informațiile acordate întreprinderilor sau companiilor farmaceutice, companiilor despre drepturile lor, noi suntem pentru uh, drepturile pacienților la informație și trebuie să facem uh, distinția între informație și publicitate. De asemenea, relația medic-pacient este foarte importantă pentru că medicul de familie este prima sursă de informație. El este cel care face rețeta și el trebuie să fie prima sursă de informație. Mulțumim. Acum Începem uh, procedura de luare spontană a cuvântului. Doamna Roitova are cuvântul un minut, vă rog. Eh, děkuji. Velmi oceňuji práci zpravodaje na pravidlech pro zlepšení. Mulțumesc. Vreau să îl felicit pe raportor pentru munca pe care a făcut-o cu privire la uh, disponibilitatea informațiilor pentru pacienții europeni. Eu sunt medic și în această calitate uh, Consider că informațiile de pe prospect uh, sunt uh, ușor de înțeles pentru medici. Ar trebui să ne asigurăm ca ele să fie ușor de înțeles și de uh, restul oamenilor, de pacienți. Acum sunt foarte multe informații disponibile, mai ales pe internet, care, una dintre ele, nu doar că nu ajută, ci fac rău. Uh, Sigur că e foarte greu ca în mediul nostru digital globalizat să controlăm informațiile. Răspunsul este să punem în aplicare cât mai rapid propunerea noastră de a introduce o etichetă de credibilitate. Numai atunci vom putea să furnizăm informații, conținuturi um, care sunt uh, bune pentru, pentru pacienți. Și eu am inclus această propunere în raportul meu privind încrederea consumatorilor. Dau acum cuvântul domnului Pirilo, un minut. Președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, Raportul discutat astăzi este foarte important pentru că va permite armonizarea legislației la nivel european în ceea ce privește accesul la informațiile privind medicamentele, mai ales pentru că va garanta pacienților informații mai bune și mai multe în legătură cu medicamentele pe bază de prescripție medicală. Informațiile de pe site-urile web trebuie să fie transparente și independente pentru a garanta că toate informațiile sunt aprobate de autoritățile naționale sau europene competente pentru uh, a evita ca acestea să vehiculeze promovarea oculte ale medicamentelor. Solicit, în fine, atenție și în legătură cu informațiile din uh, broșurile în legătură cu medicamentele pe bază de rețetă ar fi mai bine ca medicii sau farmaciștii să fie cei care informează în mod detaliat pacienții pentru a putea să explica suficient de bine modul în care se administrează aceste medicamente. Mulțumesc! Onorevole. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul sau doamna Rossi. Colegi. Doamnă președinte, dragi colegi, regulamentul este unul pozitiv. Are obiectivul de a forma un cadru normativ armonizat pentru transmiterea informațiilor nepromoționale pentru medicamentele pe bază de rețetă. Companiile pot să uh, comunice aceste informații, dar nu se permite publicitatea trebuie să se facă clar diferența între publicitatea și informarea. Punerea la dispoziția informațiilor trebuie să se bazeze pe uh, principiul cercetării active. Informațiile privind medicamentele trebuie să fie transmise de medici Canalele considerate complementare pot fi păstrate, dar sunt excluse revistele și ziarele. Se pune accentul pe dreptul pacientului la informare și implicarea activă a organizațiilor cetățenești și mai ales ale pacienților. Vom vota în favoarea textului. Mulțumesc. Ultimul orator înscris la cuvânt este doamna McGuinness. Thank you, Madam President. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Am dorit cu toții ca pacienții să folosească mai bine informațiile pe care le au la dispoziție. Ar trebui să sensibilizăm opinia publică în legătură cu utilizarea informației disponibile actual. Susțin ce spun colegii, respectiv uh, că nu ar trebui să facem publicitate produselor, însă companiilor implicate le spune că uh, comunicarea informației de calitate spre consumatori este cea mai bună formă de reclamă, pentru că dacă un, uh, informațiile ajung la cetățean, atunci cetățeanul știe să-l folosească cum trebuie când e nevoie. Sigur, că trebuie ca medicii trebuie să transmită informații medicale și științifice uh, pacienților lor. Uh, uh, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna la modul optim și în fine aș dori să mai spun că ar trebui să fim foarte clari în legătură cu felul în care medicamentele sunt prescrise diverselor grupuri de pacienți. Unele sunt uh, prescrise și astăzi și timp de ani de zile nu se monitorizează starea pacientului. Cred că ar trebui să avem o evaluare sistematică a felului în care sunt prescrise medicamentele pentru dacă nu vom avea probleme grave de sănătate. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul comisar Dali. Well, thank you. <clears throat> thank you. Mulțumesc! Într-adevăr, mă bucur să văd angajamentul pozitiv pentru acest dosar atât de important. Și faptul că există un consens general în ceea ce privește esența acestui document, principiilor de bază uh, care stau la baza acestei propuneri. După cum am spus mai înainte, a fost uh, foarte important să schimbăm uh, accentul acestei propuneri, acelei inițiale, către pacient. Dorim să avem o abordare orientată uh, către pacient, să vedem perspectiva pacientului. Eu am urmărit dezbaterea din Parlamentul European cu mare atenție, de asemenea am intervenit, am discutat cu mulți dintre dumneavoastră pentru a vedea ce anume se discută, care sunt curentele de opinie și cred că, așa cum am spus în intervenția mea inițială, uh, Cred că avem acum un uh, document foarte bun pe baza căruia ar trebui să uh, construim un acord uh, final. Aș dori să fac câteva comentarii cu privire la cele spuse în această seară de dumneavoastră. În ceea ce privește controlele ex ante uh, făcute de EMA, pe care a menționat uh, domnul Corea de Campo, cred că perioada de 120 de zile ar fi totuși prea lungă. Și noi vom propune o perioadă în jurul a 60 de zile. Internetul este într-adevăr o sarcină uh, dificilă să controleze site-urile cu uh, informații pentru pacienți este o sarcină vitală, dar înțelegem cu toții, pe de altă parte, că este și foarte dificil. Ceea ce a spus domnul Bușoi și doamna Grostet, și anume reguli stricte în ceea ce privește internetul, acestea sunt uh, foarte importante și ar trebui să ne gândim la ele. De asemenea, punctul focal, și anume că medicul trebuie să uh, fie în continuare implicat în relația cu pacientul, așa cum a spus domnul Schnellhardt, și acest punct este foarte important și, de, de asemenea, domnul Parnio și doamna Parvanov au atins acest subiect. Sunt de acord, medicul nu ar trebui să fie instrumentalizat de industria farmaceutică. Pe de altă parte, medicul trebuie să fie un uh, canal bun de comunicare uh, al informațiilor către pacienți și vreau să vă informez că informațiile din mâinile medicilor, așa cum a spus și doamna Rosbach, ar trebui de asemenea să fie informații obiective. Și un ultim comentariu privind acest uh, portal uh, cu informații uh, legate de boli, care a fost menționat de doamna Weisgerber. Informațiile, deja avem prevăzut crearea unui portal privind informații despre medicamente prin legislația Uh, referitoare la farmacovigilență pe care o propunem. În ceea ce privește problema bolilor, e o situație puțin mai dificilă. Există deja un portal uh, care include bolile rare, însă abia am inițiat și ne gândim să abordăm crearea unui portal pentru toate bolile, însă este o sarcină foarte complexă și, cum veți înțelege, uh, un demers uh, foarte uh, complex. Vreau să vă mulțumesc pentru munca depusă la acest dosar. Vreau să mulțumesc încă o dată raportorului și raportorilor din umbră pentru munca pe care au făcut-o și sper, după cum am spus, că în final avem un document pe baza căruia putem să construim mai departe. Mulțumesc! Grazie, comisario. La parola... Vă mulțumim, domnule comisar. Acum are cuvântul domnul raportor Fielner, două minute. Mulțumesc doamnă președinte. Mă bucur de faptul că Comisia a început prin a sublinia faptul că accesul la informațiile privind medicamentele este foarte divers în Uniunea Europeană. Noi am încercat să garantăm că toată lumea să poată avea acces la informațiile privind medicamentele. Condiția mea impusă de mine a fost ca nicio țară să nu se înrăutățească situația informării uh, pacienților. Suedezii s-au temut de acest lucru pentru că de multă vreme avem un sistem numit FAS în Suedia și aș dori să spun că Suedia își va păstra sistemul FAS și alte țări vor putea introduce un sistem similar. Deci nu avem uh, intenția să scăpăm de acest sistem. În Europa se poat, companiile pot să spune cam tot ce doresc despre produsele medicale. De aceea mă bucur că acum am lansat ideea obligației companiilor farmaceutice de a publica informații în legătură cu produsele lor. Mă bucur de, față, de faptul că, în legătură cu toate elementele majore din acest document, se pare că suntem de acord. Comisia și Parlamentul acum sunt unite și astfel putem pune presiune, face presiune asupra Consiliului să facă pași înainte în această direcție și în legătură cu aspectele în legătură cu care Comisia are rezerve, eu cred că pozițiile noastre sunt foarte similare, de exemplu legătură cu materialele imprimate. Anumite țări au probleme legate de Constituție um, în acest sens, de exemplu Suedia, dar pozițiile noastre cred că se apropie. După cum au spus colegii, nu trebuie să existe excepții în legătură cu informațiile oferite de doctor. Cred că un doctor care a citit un studiu publicat de o companie trebuie să aibă dreptul să transmită pacientului aceste informații dacă le consideră relevante sau un medic care găsește un prospect în altă limbă trebuie să aibă dreptul să transmită acest prospect pacientului. Deci medicii trebuie să aibă posibilitatea să decidă ce transmit pacienților în calitate de informație. Aceasta trebuie să fie responsabilitatea medicilor și noi nu trebuie să o contestăm aici. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Dezbaterea comună s-a încheiat. Votul va avea loc miercuri, miercuri la ora 12.